Chem dezbaterea, mâine la prânz votăm. Ședința se reia mâine, um, miercuri 12 martie, la ora 8.30 dimineața, până după amiază, și apoi continuăm uh, până seara. Bineînțeles, procesele verbale vor fi publicate și puse la dispoziție pe site-ul Parlamentului. Uh, ședința se suspendă, noapte bună.